18 mai 2015 și a aderat la grupul ECR începând cu aceeași dată. A doua comunicare din partea grupului ECR. Am primit cereri pentru uh, schimbarea membrilor numiți la delegațiile internaționale. Lista acestora va fi inclusă în procesul verbal de astăzi. Dacă nu există obiecții până la adoptarea acestui proces verbal, atunci aceste numiri vor fi considerate ca fiind adoptate. Vă mulțumesc pentru atenție și trecem acum la, urmă, la următorul punct, la vot.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 Doamnelor și domnilor, dragi colegi, întâi de toate, domnul Iurec are un, o intervenție procedurală, vă rog. Unde este? Nu știu unde este, însă. Domnule președinte, pe baza articolului 164, aș dori să vorbesc despre comentariile care au fost făcute în dezbatere anterioare și care mi se adresau mie personal, care făreau, făceau trimitere la mine personal. Mă refer la declarația domnului Cudrițca. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, doamna Cudrițca s-a declarat uimită de faptul că președintele Tusk urma să prezinte, să reprezinte poziția UE aici, în ceea ce privește chestiunea migraților. Și asta după publicarea făcută de comisie a planului privind cotele. Nu știu unde este domnul Tusk, cred că este implicat în campanie, dar de fapt ar trebui să fie aici, ar trebui să fie aici și să apere poziția Uniunii Europene. Asta este prima sa îndatorire. Ja. Bitte, Frau Kodretzka, ja. Vă rog, domnul Kudrițca. Domnule președinte, dat fiind că domnul Iurec uh, s-a referit la mine în mod nominal și personal, aș vrea să răspund intervenției domniei sale. Consiliul este, a fost reprezentat de ministrul care reprezintă țara noastră în Consiliul European Uh, se pregătește la Riga o conferință care va avea loc mâine și poi mâine, prin urmare insinuările răutăcioase ale